Grazie colegii de la vostra. Dragi colegi, vă mulțumesc pentru punctualitate. Vom începe întâlnirea de astăzi cu primul punct de pe ordinea de zi, care se prevește la instituirea unui instrument de finanțare pentru cooperarea cu țările industrializate. Propun să dăm direct cuvântul raportorului, Doamna Pilar. Danke, Herr Vorsitzender. Ich bin erst gestern von meiner... Mulțumesc, domnule președinte. Am fost desemnată de către grupul meu pentru a fi raportoare pentru acest aviz. Nu am uh, avut timp să studiez uh, foarte în amănunt dosarul, Însă, în primul rând, trebuie să clarificăm faptul dacă acest instrument va fi un instrument de politică externă sau un instrument de comerț și politică. Colega mea din grupul Verzilor a redactat un aviz la sfârșitul legislaturii precedente și a declarat că este vorba despre un instrument de politică externă. Acest uh, aviz, după cum spuneam, a fost uh, adoptat în cadrul ultimei uh, legislaturi și Comisia Europeană a făcut ceea ce a propus Comisia AFET și anume a luat inițiative pentru a finanța măsuri care nu țin de dezvoltare. Este foarte important pentru țări ca Brazilia, India, China sau țări din Orientul Mijlociu. Există multe programe, programe de schimburi, care nu intră în sfera politicii clasice, cercetare, Erasmus Mundus, transfer de tehnologii, politica culturală, socială, de comunicații, pentru a nu cita decât câteva. Dacă instrumentul de finanțare pentru cooperarea cu țările industrializate continuă să fie abordat în cadrul Comisiei INTA, Parlamentul transmite semnalul că ne interesează doar politica comercială sau uh, de dezvoltare și cred că ar fi un mesaj greșit. Astăzi trebuie să vedem dacă președintele nostru, domnul Albertini, ar putea să îi scrie um, să scrie o scrisoare la adresa președinților de comisii pentru ca acest aviz să nu fie uh, încredințat uh, Comisiei INTA. Vă mulțumesc! A questo punto darei la parola Am să dau acum cuvântul domnului Galer, care s-a ocupat de acest subiect în mandatul anterior. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să spun că susțin abordarea generală pe care a prezentat-o colega noastră. În vechea legislatură am purtat o dezbatere despre cum ar trebui să abordăm chestiunea finanțării pentru țările industrializate, țările emergente, care nu fac parte din politica referitoare la uh, sprijinul pentru dezvoltare, pentru că nu îndeplinesc uh, criteriile necesare. Am considerat că există lacune și am considerat că trebuie să putem acoperi uh, măsuri permanente și nu doar uh, măsuri ad hoc din buget. Aceste măsuri nu sunt măsuri uh, strict comerciale, sunt măsuri care țin de politica externă. Și din acest motiv susțin avizul adoptat înainte de alegeri. Pentru a vă da câteva exemple de proiecte acoperite de acest instrument, vorbim despre un institut pentru studii europene în Brazilia, un proiect care nu ar fi putut uh, fi acoperit uh, de uh, DCI. Sau proiectul Public Diplomacy Outreach, un proiect care iarăși nu ar fi putut uh, fi uh, finanțat drept uh, măsură de dezvoltare publică. De asemenea, sprijinul pentru acordul de liber schimb. Acestea sunt tipurile de proiecte la care ne referim. Aș vrea să susțin propunerea colegei noastre. Președintele ar trebui să transmită o scrisoare comisiei, președinților de comisii. Ar trebui să contestăm decizia conform căreia acest, această chestiune ar trebui încredințată Comisiei INTA. De fapt, subiectul ar trebui abordat de către Comisia AFET sau, cel puțin, ar trebui să avem Uh, să fim pe picior de egalitate cu INTA atunci când uh, vine vorba despre abordarea acestui subiect. În orice caz, situația actuală nu este acceptabilă. Câteva cuvinte despre temeiul juridic care a fost propus. Comisia a propus 181A pe baza tratatului în vigoare. Aș ruga colegii care vorbesc la telefon să își închidă telefoanele. Articolul 181a, deci. Ceea ce înseamnă că aici nu avem codecizie. Ori cred că Parlamentul ar trebui să aibă codecizie. Și ca atare propun un articol 171, 177 și 181, conform poziției serviciului juridic din uh, uh, noiembrie 2008. Am uh, fost de acord cu această propunere înainte de alegeri și cred că ar trebui să o avem în vedere și pe viitor. Ci sunt alți interventi? Mai dorește cineva să intervină pe acest subiect? Dacă nu, putem să considerăm subiectul închis. Se pare că nu mai dorește nimeni să intervină. Am la notă de intervenția dumneavoastră. Sunt și eu de acord cu orientarea pe care ați dat-o acestor, acestui subiect. E vorba de competența, care se referă doar dezvol- la nivelul dezvoltării, relația dintre Uniunea Europeană și statele terțe, dezvoltarea în domeniul comentului extern, dacă da, atunci ne depășește sfera de competență. Dar dacă, așa cum ne dorim, rapoartele uh, se referă la toate aceste rapoarte și intră într-un scenariu tipic de politică externă, evident că este de competența noastră uh, să ne asumăm uh, responsabilitatea și să gestionăm acest cadru. Deci cu acest mandat din partea dumneavoastră am să trimit o scrisoare în acest sens și vom declanșa procedura în cadrul conferinței președinților și vom vedea care vor fi rezultatele. Le vom urmări aceste discuții de aproape. Am terminat cu primul punct și acum trecem la modificarea instrumentului de stabilitate sau punerea în aplicare. Al doilea punct de pe ordinea de zi, doamna Bratner este prezentă și am să-i dau acum cuvântul pentru a ne prezenta chestiunea. Yes, good morning everybody. Thank you uh, for giving me the floor. Bună dimineața, mulțumesc pentru posibilitatea de a lua cuvântul am avut mai multe discuții legate de instrumentul de stabilitate. Colega Angelica Ber a fost uh, raportoarea. Am fost aleasă de curând și tocmai am început să lucrez la acest subiect. Uh, este vorba pentru bine de prim, un prim schimb de puncte de vedere și avem câteva comentarii cu privire la documentul primit de la Comisie. După cum știți, acest instrument de stabilitate este unul relativ recent și Comisia a sugerat doar câteva modificări. Una are legătură cu un caz care a ajuns în instanță, în ce măsură Comisia poate să se refere la um, arme de mici dimensiuni și arme ușoare și dacă este de competența sa sau doar a Consiliului. Comisia dorește ca acest lucru să fie recunoscut în instrument și noi considerăm că ar trebui să respectăm decizia uh, curții. O altă sugestie ar fi să începem procedurile de achiziții la nivel mondial, deci nu doar în zona economică europeană. Com- comisia se referă și la ONG-uri din Elveția, din câte am înțeles noi, și din alte țări dezvoltate. Putem fi de acord și cu acest lucru, nu este nici o problemă să extindem această zonă de achiziții. Un alt punct sugerat este o creștere a sferei de aplicare 141 la 10% și înțelegem din partea Comisiei că aceasta este un domeniu unde este mai ușor să se cheltuie aceste fonduri, pentru că în ceea ce privește personalul și proiectele au posibilitatea de a adopta și implementa mai multe proiecte. Considerăm că este și un domeniu în care se pot cheltui mai mulți bani, dar pentru a accepta această creștere am vrea să primim mai multe detalii cu privire la strategia globală în acest domeniu, fiindcă e vorba de o viziune pe termen lung, neproliferare și așa mai departe. Există doar câteva proiecte despre care știm în Kiev, în Moscova, un centru de antiterorism în Alger, există și uh, un proiect în Afganistan cu ruta urmată de droguri, dar sunt multe proiecte cu privire la care nu avem detalii și ne-ar interesa. Secretariatul Parlamentului European a încercat să obțină informații cu privire la centrul din uh, Algeria și încă nu a reușit să afle ce face exact acel proiect. Există centre antiterorism în Algeria, într-adevăr, dar e o descripție destul de generală. Am vrea să primim mai multe informații în acest domeniu înainte de a fi de acord să cu extinderea liniei bugetare aici. Mai există încă două chestiuni. Una pe care deja am menționată cu privire la acest centru din Algeria. Am vrea să cerem o mai bună raportare către Parlamentul European. Au existat câteva rapoarte și evaluări pe care noi nu le-am primit, dar le-a primit Consiliul și considerăm că Parlamentul trebuie să aibă acces egal la aceste documente. Mai este un aspect, nu știu dacă sunteți la curent, există proiecte în cadrul instrumentului de stabilitate care se referă la construirea parteneriatelor pentru pace și noi am vrea um, să vedem care este strategia Comisiei de a pune în practică acest lucru. Până acum au fost doar conferințe și ateliere de lucru teoretice, dar nu uh, a fost nimic practic. Și am vrea să auzim care este punctul de vedere al Comisiei cu privire la uh, practicalitatea acestui aspect în următorii ani. Deci dorim uh, detalii și în acest sens. Și ultimul punct pe care vreau să-l menționez este că, din păcate, o mare parte din acest instrument a fost uh, folosit pentru facilitatea alimentară nu știu dacă vă mai amintiți, uh, și din bugetul pentru agricultură s-a făcut o sugestie, apoi s-au utilizat fonduri din instrumentul de stabilitate, datorită faptului că uh, o parte a instrumentului de stabilitate sunt fonduri neprogramate și, evident, când este o criză, aceste fonduri trebuie utilizate pentru gestionarea crizei și nu putem să programăm uh, din timp. Dar noi considerăm că instrumentul de stabilitate nu trebuie privit ca un fond de rezervă generală care să fie folosit ori de câte ori este nevoie. Și apoi să ne gândim cum să refinanțăm instrumentul de stabilitate. Deci acest instrument nu poate fi uh, folosit pentru a finanța uh, nevoi care nu sunt acoperite de altceva. Deci vrem să discutăm acest lucru cu Comisia pentru Bugete, fiindcă ne preocupă faptul că bugetul instrumentului de stabilitate s-a redus cu aproape 20% din acest motiv. Mulțumesc! Grazie, onorevole Bratner. A quest... Mulțumim, doamnei Bratner, și acum am să dau cuvântul reprezentantului Comisiei, domnului Miller, care ne va spune care sunt motivele pentru care Comisia a solicitat modificarea acestui regulament. Aveți cuvântul. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă spun și eu câteva cuvinte ca introducere vis-a-vis -vis de uh, revizuirea uh, intermediară a acestor uh, instrumente. Propunerea face parte dintr-un pachet de propuneri uh, pe care îl înaintăm. Uh, Dați-mi voie să vă aduc aminte că uh, concluziile noastre legate de uh, situația generală a instrumentelor a fost următoarea. Ele funcționează bine, ne oferă o bază adecvată pentru uh, politicile externe și n-am întâmpinat dificultăți majore în, în implementarea niciunei dintre aceste instrumente. Nivelurile noastre de asistență de anul trecut au atins niște niveluri record există anumite probleme legate de finanțarea unor activități și a unor proiecte care nu se califică ca proiecte de dezvoltare și asistență și am propus soluționarea acestei probleme în cadrul instrumentului pentru statele industrializate. Comisia nu poate uh, face comentarii în legătură cu uh, competențele Parlamentului European, dacă trebuie să se ocupe de acest dosar această comisie sau alta, însă vreau să vă spun că e important uh, să tratăm această revizuire ca pachet. Și dorim ca Parlamentul să ne ajute să ajungem la o abordare coerentă. Aș dori să subliniez faptul că proiectele pe care dorim să le finanțăm conform ICI Plus nu vor putea finanțate dacă nu adoptăm măsurile la timp. Așadar, este foarte important să schimbăm această bază juridică până anul viitor pentru a putea uh, continua finanțarea pentru aceste proiecte foarte uh, importante. S-a subliniat deja faptul că vorbim despre niște proiecte foarte importante pentru interesul comunității. Uh, se implică aici cooperare um, economică și de altă natură cu statele industrializate. Dorim de asemenea să finanțăm și partea europeană a Erasmus Mundus. Așadar, atunci când ne trimitem studenții sau profesorii în străinătate, trebuie să găsim niște fonduri pentru a-i susține. Și uh, dorim de asemenea ca aceste fonduri să vină așa cum trebuie din uh, instrumentul uh, de finanțare pentru cooperarea cu țările industrializate. Nu putem cheltui bugetul dacă nu se adoptă aceste măsuri la timp și cred că președinția suedeză uh, și Consiliul uh, doresc să ajungă la un acord uh, pe acest proiect, uh, pentru acest pachet până la sfârșitul anului și sperăm că această comisie ne va susține în această inițiativă. În ceea ce privește propunerea pe care o avem în fața noastră, instrumentul de stabilitate, doamna Bratner a rezumat foarte bine propunerea noastră. Și noi suntem gata să dialogăm pe baza chestiunilor pe care le-a enumerat dânsa. Dânsa consideră că Parlamentul nu a primit toate uh, informațiile legate de uh, implementarea acestui instrument, informații pe care ar fi trebuit să le primească. Eu uh, însă voi uh, vorbi cu colegii mei și voi afla de ce informațiile nu au uh, fost trimise și mă voi asigura că ele vă vor parveni cât se poate de repede. Doamna Pratner se uh, mai referea și la uh, parteneriatul uh, pentru pace. Uh, Colega care este responsabilă pentru acest capitol încă nu a sosit. Bănuiesc că odată ce va sosi, va putea lua cuvântul în legătură cu acest subiect. Noi uh, deja în acest domeniu semnăm uh, primele contracte pentru granturi, deci cred că primul uh, val al parteneriatului deja a fost implementat. Știu însă că ă, colegii mei au trebuit să reflecteze la următoarele etape și îi ă, voi lăsa pe ei, ă, dacă sosesc la timp, să se ocupe de acest subiect. Doamna Brandner se mai referea și la bugetul acestui instrument. Tot a, ce a afirmat însă a fost adevărat. Însă dezbaterea în legătură cu astfel de chestiuni, din păcate, cred că are loc în Comisia pentru Buget. Oricum, Comisia uh, dorește să uh, ajute membrii acestei comisii uh, cu răspunsul la orice întrebări legate de acest pachet întregimea sa și în legătură cu toate instrumentele pentru care va fi responsabilă această comisie. Deci, dacă îmi adresați întrebări, voi fi foarte bucuros să vă răspund. Mulțumesc! Eh, sta bine quando e se dovesse... Foarte bine dacă și când trebuie să intervină colegul de la Comisia pentru Bugete, vom relua această discuție și vom uh, face o notă specială. Dacă nu mai sunt alte intervenții, o să discutăm uh, despre calendarul indicativ pentru 2010. Până în 15 octombrie veți primi versiunea, vă rog să încercați să respectați termenul, deci până la 15 octombrie veți primi versiunea finală a raportului, la 20 octombrie, la prânz, este data limită pentru depunerea amendamentelor. Între 4 și 5 noiembrie estimăm că va avea loc discuția cu privire la raport și cu privire la amendamente și apoi pe 10 noiembrie se va trece la vot și în decembrie va avea loc votul în plen. Tocmai mi se spune că doamna Lutford Ford care este raporta, raportoarea pentru următorul punct de pe ordine de zi, nu este prezentă, de aceea uh, facem o pauză, suspendăm ședința până vine doamna raportor. Probabil are o întârziere de câteva minute, am uh, trecut destul de repede peste primele două puncte și um, rândul doamnei raportor a venit mai repede decât se aștepta. Facem deci o pauză de 5 minute. Bine, eh, mi viene, eh, mi viene comunicato in... Tocmai am fost informat că doamna raportor, doamna Lutford, a sosit, așa că de putem relua discuțiile. Vă cer să fiți atenți, dragi colegi. Vă rog să vă așezați pentru a putea relua discuțiile. Discutăm acum despre lista cu țările terțe ai căror resortisanți trebuie să aibă vize atunci când traversează frontierele externe și despre țările terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de o astfel de obligație. Comisia noastră, după cum știți, trebuie să uh, dea un aviz cu privire la propunerea Comisiei care a eliminat vizele pentru cetățenii din fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, pentru Serbia și Muntenegru și, cum știți, croații deja sunt de mult scutiți de obligația de a avea viză. Dăm cuvântul doamnei raportor Lutford pentru a ne prezenta chestiunea. Aveți cuvântul. Thank you very much. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Îmi cer scuze că a trebuit să mă așteptați puțin. Cred că nu mai e nevoie să subliniez faptul că această comisie și Parlamentul în general au susținut uh, întotdeauna cu tărie liberalizarea vizelor pentru țările din Balcanii Occidentali. Acest lucru face parte din agenda de la Salonic. Aceștia vor adera, probabil, la Uniunea Europeană după ce vor îndeplini standardele și vor traversa procesele necesare. Amintesc pentru cei care au uitat acest lucru că țările din fosta Iugoslavie uh, sunt țări care beneficiază de acces uh, fără vize în țările Uniunii Europene. Deci pentru cei care au nevoie de vize, acest lucru este privit ca un pas înapoi față de uh, situația de acum mulți ani. Încă o dată, nu cred că e nevoie să mai menționez de ce e importantă călătoria fără vize. E vorba despre legarea de contacte, precum și îmbunătățirea dialogului și interacțiunilor care vor permite o mai bună înțelegere a Uniunii Europene, o mai bună cooperare și pregătirea pentru aderare. Propunerea Comisiei Europene este în linii mari binevenită și de curând comisarul Ren, la invitația noastră, s-a exprimat uh, în această comisie. Cred că susținem cu toții necesitatea de a ne asigura că aceste țări îndeplinesc anumite standarde. Nu avem în vedere îmblânzirea standardelor. Acest uh, aviz care urmează linia uh, raportului uh, întocmit în Comisia pentru Libertăți Civile, acest aviz, deci, propune ca cele cinci țări să fie înglobate în același cadru, pentru că dacă Bosnia-Herzegovina și Albania sunt uh, excluse din acest cadru, și dacă situația lor, lor este abordată în 2010, procesul de luare a deciziilor va fi întârziat. Ceea ce propun eu, deci, pentru cele cinci țări, este să pornim de la plecarea că Serbia și Muntenegru sunt uh, uh, țări care îndeplinesc criteriile și Serbia îndeplinește criteriile, chiar dacă comisarul încă nu s-a exprimat în, acest, uh, în această privință, și să spunem că Albania și Bosnia-Herzegovina sunt țări în cazul cărora derogarea de la necesitatea vizei se va aplica imediat după evaluarea comisiei. Toate aceste țări trebuie să îndeplinească condițiile și așteptăm uh, uh publicarea în jurnalul uh, oficial, în monitorul oficial, publicarea rezultatelor evaluării. Deci, uh, implementarea călătoriei fără vize va depinde de evaluarea Comisiei în privința îndeplinirii criteriilor de către aceste țări. Sugerez de asemenea ca Comisia să facă o evaluare lunară care să fie transmisă Parlamentului, Consiliului și țărilor respective. Cred că raportul din Comisia pentru Libertăți Civile nu preia această idee, eu una voi insista pentru ca ideea să figureze și în acest raport, pentru că ar fi un instrument de evaluare permanentă și va menține aceste țări într-o stare de vigilență și în același timp ne va asigura că instituțiile Uniunii Europene asigură un sprijin maxim pentru aceste țări, pentru ca ele să îndeplinească condițiile. Cât privește Kosovo, Practic iau uh, lucrurile invers, pentru că mă refer la amendamentul 1 acum. Ar trebui să spunem că Comisia ar începe un dialog în vederea liberalizării uh, vizelor cu Kosovo și ar trebui să stabilească o foaie de drum similară cu celelalte, acest lucru fără să aducă atingere însă competenții statelor membre în ceea ce privește recunoașterea Kosovoului ca un stat independent. Deci nu se aduce atingere faptului că 22 de state au recunoscut Kosovoul și 5 nu l-au recunoscut încă. Independent, independent de acest lucru, este important să permitem Kosovoului să se alăture fără prea mari întârzieri celorlalte țări. Și există motive de ordin practic pentru a menține aceste țări în, la același nivel și anume dacă aceste țări nu evoluează împreună, vor apărea distorsiuni în ceea ce privește uh, Uh, candidatura la Uniunea Europeană, anumite, anumiți cetățeni dintr-o anumită țară ar putea să încerce să obțină cetățenia unei alte țări care este mai avansată în acest proces. Încă o dată, nu subminăm uh, autoritatea Comisiei și nu contestăm necesitatea îndeplinirii condițiilor sau necesitatea unui proces de verificare. Nu avem interesul să facem acest lucru. Și sigur că trebuie să se facă presiuni asupra anumitor guverne care trebuie să facă eforturi, însă s-au uh, făcut deja progrese în țările care încă nu îndeplinesc uh, criteriile. Comisia este în continuare responsabilă de evaluări și, după cum spuneam, evaluările lunare ar fi binevenite și sper că raportorul va prelua această idee. În felul acesta vom dispune și de o monitorizare și vom face și presiuni, inclusiv presiuni politice asupra acestor țări, pentru că cetățenii Bosnii-Herzegovina și cetățenii albanezi trebuie să fie încredințați de faptul că propriile lor guverne sunt cele responsabile de liberalizarea vizelor și trebuie să nu uh, se teamă că vor rămâne mult în urma celorlalte țări. Aceasta este intenția mea și sper că Comisia mă va susține în încercarea de a reduce decalajul între primele țări care vor uh, avea acces la această liberalizare a vizelor și al doilea val de țări, Bosnia-Herzegovina și Albania mai precis, și, să sperăm, nici și Kosovo și aceasta din uh, toate motivele pe care sper că am reușit uh, să le explic. Grazie, onorevole. Mulțumim doamnei Latford, îmi cer scuze că uh, v-am pronunțat greșit numele. Este vorba de doamna Latford. Acum dăm cuvântul domnului Muniț. Sí, gracias, eh, señor presidente. Creo que este, este informe... Doamna Muniță, mulțumesc, domnule președinte. Cred că acest raport are o mare importanță politică, dar are și importanță tehnică și pentru a face o treabă bună nu putem uh, lăsa deoparte efectele tehnice. Există două aspecte importante aici. Chestiunea Bosniei, Herțegovinei și Albaniei, care nu au nevoie de cerințele pentru a se alătura acestei extindere a vizei, dar nu știu dacă s-a dat formularea corectă aici. Odată ce uh, cerințele sunt îndeplinite, uh, politica va intra în vigoare. Este foarte bine. Însă, în ceea ce privește Kosovo-ul, îmi pare rău, dar cred că este foarte dificil să avem negocieri, să vorbim despre o foaie de parcurs și extinderea schemei de scutire de vize și uh, negocierea acordului de integrare uh, cu un teritoriu care nu este recunoscut de toate statele membre UE. Și cred că este destul de evident în ceea ce privește acest amendamentul să spunem că este fără a aduce atingere uh, punctelor de vedere ale statelor membre pe această chestiune dacă vom vorbi despre Kosovo, cred că ar trebui să spunem că statutul Kosovoului în dreptul internațional și rezoluția 1244 uh, sunt uh, aspecte semnificative care trebuie incluse în raport dacă vrem să vorbim despre Kosovo. Și cred că amendamentul 3 din raport din partea Comisiei Libe ar putea fi o mai bună alternativă. La final se spune According to the resolution. statutul Kosovo. Eh, Cred că ar fi o opțiune mai bună, după părerea mea, să alegem acest amendament. Grazie, onorevole Muniț. Mulțumim, doamnei Muniț, și acum dăm cuvântul uh, colegului Lunacek. Uh, thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și raportorilor pentru acest aviz și pentru amendamentele care au fost propuse. Am apreciat foarte mult propunerea pe care am primit-o din partea Comisiei Libe și propunerea din partea Comisiei AFET. Din punctul meu de vedere, este foarte important să existe un pachet comun, o viziune comună pentru toate țările din Europa de Sud-Est. După cum a spus și doamna Latford, cu 20 de ani în urmă sau chiar cu mai mult timp în urmă, oamenii puteau călători din țările foste Iugoslavia liber aproape peste tot în lume și în toate țările europene. Acum, tineri iugoslavi care știu că uh, părinții lor puteau face acel lucru, uh, nu pot nu li se permite acest lucru. Știm că naționalismul și naționalismul extern este o problemă în aceste state și mai ales atunci când ești tânăr, posibilitatea de a călători liber este foarte importantă. Noi știm cât de important este să poți călători liber, să îi cunoști pe alții pentru a le putea accepta opiniile, pentru a înțelege diversitatea. Uh, pentru a-i respecta pe cei care au păreri diferite, cu care poate nu ești de acord. Deci ideea de a include toate statele din Europa de Sud-Est în acest regulament este una pe care o apreciez foarte mult, atât eu cât și membrii grupului nostru, al verzilor. În ceea ce privește detaliile din text, apreciez ce s-a spus că Albania, Bosnia și Herțegovina sunt incluse în amendament cu textul aferent. În ceea ce privește Kosovo, Apreciez de asemenea textul propus de doamna Latford pentru că Și vreau să vă spun că săptămâna trecută am fost în Kosovo ca raportor pentru Kosovo al Parlamentului European. Am avut discuții cu multe persoane și am observat că este extrem de important ca oamenii kosovari, cetățenii Kosovoului, să uh, înțeleagă, să primească mesajul că și ei vor fi parte a acestui pachet, că și ei vor putea să călătorească liber. Și Ministerul de Interne Baezitii din Priștina mi-a spus, clar, nu doar a sugerat, mi-a spus că guvernul pregătește o foaie de parcurs în acest sens cu niște repere foarte clare pentru îndeplinirea tuturor cerințelor valabile și pentru celelalte țări. Deci apreciez foarte mult textul așa cum este el propus în amendament. Este important, după cum s-a spus, să se dea semnalul că toată lumea trebuie să fie păstrată pe aceeași linie. Semnal care trebuie să vină din partea Uniunii Europene a Parlamentului, să spunem că toată lumea din această regiune va putea urma această cale, nu doar o parte din ei. Știu că aceste lucruri au fost spuse deja, dar vreau să subliniez și eu. Va fi o problemă dacă una sau două state nu au această perspectivă pe viitor. Fiindcă atunci oamenii ar putea încerca să obțină cetățenia altor țări. Și dacă vrem să înțelegem clar cine de care țară ține, trebuie să avem această viziune unitară. În ceea ce privește preocupările prezentate de doamna Muniz, da, știu și toată lumea știe că nu toate statele membre UE au recunoscut Kosovo, dar vreau să vă spun că există alte cazuri în care țări care nu sunt recunoscute de toată lumea au intrat în proces de liberalizare a vizelor, cum ar fi Taiwanul. Taiwanul. Și nu toată lumea este de acord și uh, recunoaște Taiwanul. Și cred că ar fi bine pentru oamenii din Kosovo. Nu vorbim despre statutul Kosovoului, vorbesc despre oameni, mai ales despre tinerii din Kosovo, pentru care este foarte important să aibă această opțiune pentru viitor, să știe că uh, vor fi partea Europei, sunt partea acestui continent și sunt liberi să călătorească. Am o cerere cu care, dacă doamna raportor este de acord, m-aș bucura să introducem în expunerea de motive de la început câteva fraze. După cum am spus, guvernul lui deja pregătește o foaie de parcurs și dacă sunteți de acord, sigur pot să fac și un amendament în acest sens, dar eu aș vrea să existe în partea inițială o declarație prin care spunem că apreciem decizia autorităților de la Kosovo pentru a adopta foaia de parcurs pentru liberalizarea vizelor. Am o întrebare, o cerință pentru comisiei. Chestiunea controlelor la frontieră între Serbia și Kosovo cred că este important și pentru noi să clarificăm pentru Serbia că aceleași controle se aplică la frontiera cu Kosovo cum se aplică la orice alte frontiere recunoscute internațional. Altfel vom întâmpina această, se va întâmpina această problemă de gestionare a traficului transfrontalier. Asta este o cerință pe care o am față de comisie. Aș vrea să știu dacă uh, veți cere în mod clar și concret implementarea acestor măsuri de control la frontiera Serbiei, pe care le aplică și în cazul altor frontiere internaționale. Și aș vrea să clarific ceva pentru cei dintre dumneavoastră care au citit un articol, care au văzut un articol pe BBC în care am fost citată spunând că noi, delegația pentru Europa de Sud-Est în Parlamentul European, ne vom asigura că membrii Parlamentului din statele care nu au recunoscut Kosovo vor face acest lucru. Vreau să clarific am vorbit despre mine și colegii mei uh, verzi și nu despre delegația pentru uh, sud-estul Europei, fiindcă eu nu pot să vorbesc în numele acestei delegații. Mulțumesc! Grazie, onorevole Lunacek. Aura. Mulțumim, doamnei Lunacek, și acum uh, domnul Posel are cuvântul. Ich kann direkt an die Kollegin Lunacek äh, anschließen. Mulțumesc mult, domnule președinte. Voi relua de unde a încheiat doamna Lunacek. Vreau să spun că mai întâi trebuie să înțelegem clar faptul că Deși în Austria și în Germania ne-am confruntat cu anumite incertitudini uh, când uh, cetățenii statelor din fosta Iugoslavie au uh, venit să trăiască în statele noastre, Ei bine, uh, acum când vine vorba de a reține acești cetățeni uh, în uh, teritoriul statelor lor cu forța, nouă nu ni se pare acceptabil. Aici există și anumite chestiuni de natură politică și susțin opinia doamnei Bernice Latford și vreau să spun că deși există anumite chestiuni uh, care uh, vizează aspecte de securitate, eu am făcut parte din Comisia Libe pentru uh, timp de 10 ani și înțeleg că există o dimensiune politică, dar chiar și privind din perspectiva siguranței, nimic nu e mai important decât să evităm destabilizarea statelor din sud-estul Europei, pentru că asta ne-ar afecta semnificativ dintr-un punct de vedere care vizează securitatea. Trebuie să ne asigurăm uh, că uh, situația ar putea să se deschidă pentru Bosnia și Herțegovina. Eu am vizitat uh, acest stat chiar recent și m-am asigurat că acest stat, de fapt, respectă condițiile necesare. Există persoane în Albania care ar fi putut obține foarte ușor cetățenie bulgară pentru a evita problema vizelor, însă n-au făcut-o. Uh, dar trebuie să ne gândim la această situație, dacă ea s-ar putea reproduce în uh, Bosnia și Herțegovina. <clears throat> Din punctul de vedere al uh, siguranței, uh, problema ar fi destul de gravă. Aș dori să mai fac niște comentarii și în legătură cu Kosova. Eu sunt raportor din umbră pentru Kosovo. Grupul meu s-a ocupat de, deja de 15 ani de Kosovo și colegi din statele care n-au recunoscut încă Kosovo au uh, anumite opinii în legătură cu uh, politica uh, pentru minoritatea statelor lor. Însă vreau să spun că avem o majoritate de 75% pentru raportul făcut de predecesorul doamnei Lutford și vreau să spun, uh, noi, ca Parlament, uh, trebuie să cerem recunoașterea Kosovo. Dorim ca acest stat să fie recunoscut conform dreptului internațional. 22 uh, de state membre din cele 27 deja au făcut acest lucru și eu cred că ar trebui să ne punem de acord asupra câtorva chestiuni. De exemplu, minoritățile trebuie respectate, majoritatea uneori are o poziție diferită față de minoritate însă, evident, uh, recunoașterea se face de, uh, de către fiecare stat uh, în parte. Fiecare stat membru trebuie să decidă pentru sine. Deja 22 de state membre, cum vă spuneam, au acceptat existența Kosovo. Kosovarii au suferit mai mult decât oricare alt popor din regiunea Balcanilor și n-ar trebui să îi pedepsim pentru uh, suferința lor, pentru că noi avem opinii divergente sau împărțite. kosovarii vor să ajungă să cunoască restul Europei și cred că ar fi absurd să intervenim uh, în această țară pentru a o susține economic, pentru a o reconstrui, dacă nu ne gândim și la această dimensiune a uh, vizelor. Noi nu putem susține o astfel de inițiativă, însă uh, susținem în proporție de 100% uh, inițiativa doamnei Lutford. Și nu putem să spunem doar că cei care respectă uh, regulile pur și simplu vor fi lăsați pe din afară și exact asta s-a întâmplat celor din uh, Kosovo. Prin... Mulțumim domnului Posel și acum uh, dăm cuvântul prim vicepreședintelui domnul Provera. Da, un paio de considerații. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva aspecte. Tratatul prevede că Parlamentul trebuie să fie consultat cu privire la propunerile și deciziile Comisiei pe acest subiect. Doamna raportor propune ca pentru două țări Parlamentul să renunțe la competențele sale și să lase decizia la latitudinea Comisiei în acest caz. După părerea mea, nu putem face excepții. Fie tratatul este considerat în continuare relevant și în vigoare și atunci este valabil pentru toate aspectele, dacă prevederile tratatului nu se mai consideră uh, relevante, atunci trebuie să schimbăm lucrurile. Această foaie de parcurs nu este privită ca o discriminare împotriva anumitor state, ci prevede o serie de parametri, de cerințe care trebuie respectate pentru a garanta siguranța juridică seriozitatea activităților administrative și siguranța în statele care uh, primesc aceste persoane care traversează frontierele. Vă reamintesc că e vorba de probleme de criminalitate și de terorism care trebuie avute în vedere. Acești parametri, această foaie tehnică de parcurs, nu poate fi considerată ca element discriminatoriu, așa cum nu putem vorbi despre discriminare dacă există o lipsă de cerințe care trebuie îndeplinite pentru a putea obține acest rezultat așteptat al eliminării vizelor. Prin urmare, eu doresc, uh, propun să sprijinim propunerea comisiei așa cum este ea formulată acum. Mulțumim vicepreședintelui Provera. Acum dau cuvântul colegului Taler. Uh, Grazie, președinte. Uh, I would like to... Aș vrea să îmi exprim respectul față de munca făcută de raportoarea noastră, doamna Latford. Uh, Cred că a făcut o treabă excelentă și merg în aceeași direcție. Cred că proiectul de raport a raportorului uh, Comisiei Libe este de asemenea un document bun și a trebuit susținut. Aș vrea să verific ceva cu Comisia. cum anume au fost luate deciziile în ultimele cinci luni. Pentru că știm cu toții că la începutul lunii iulie, când Comisia a propus derogarea de la vize pentru cetățenii din Macedonia, Muntenegru și Serbia, printr-o amendare a regulamentului Consiliului, doar fosta Republica Macedoniei îndeplinea toate criteriile stabilite de Comisie. Știm de asemenea că Comisia a hotărât să treacă pe lista albă și Muntenegrul și Serbia. fără ca aceste țări să îndeplinească criteriile Comisiei la vremea respectivă. Bosnia-Herzegovina și Albania, de asemenea, nu îndeplineau criteriile și nu au fost incluse în propunerea Comisiei din 15 iulie. În ceea ce privește Bosnia-Herzegovina, propunerea Comisiei a fost, uh, a fost contestată în regiune pentru că s-a spus că încetinește procesul de reformă constituțională și contribuie la fragmentarea Bosniei-Herzegovinei. Întrebarea mea este dacă ne-ar putea explica Comisia de ce a inclus anumite țări din Balcanii Occidental care nu întruneau criteriile în propunerea din 15 iulie și de ce a exclus alte țări. Cred că este o întrebare importantă din punct de vedere politic și ne-ar putea da răspunsuri în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor, pentru că, într-adevăr, criteriile dacă trebuie îndeplinite, trebuie îndeplinite de către toate țările. Ori s-au făcut excepții. Bosnia-Herzegovina nu îndeplinea criteriile și a fost inclusă în propunere și, pe de altă parte, Albania și Bosnia-Herzegovina nu au fost incluse în propunere. Care a fost, deci, uh, justificarea acestei decizii? De ce nu a, au avut a, uh, posibilitatea aceste două țări să facă un raport cu privire la progresele făcute până în septembrie 2009, așa cum uh, au uh, putut să o facă celelalte țări. E o întrebare simplă. De ce nu a urmat Comisia aceeași linie ca în cazul unor țări ca Antigua, Barbados, Seychelles, țări care au fost adăugate pe lista țărilor în cazul cărora nu e nevoie de viză. Cred că intențiile noastre, linia noastră, este corectă, având în vedere această eroare politică ce a fost făcută. trebuie să nu creăm diviziuni suplimentare în Balcanii Occidentali. Este foarte important. Și, de asemenea, Comisia trebuie să fie conștientă de faptul că anumite decizii, așa zis, tehnice, au consecințe politice enorme uneori, cum este și cazul de față. Propun, așadar, mai întâi să auzim acest răspuns, pentru că e clar că s-a luat o decizie politică atunci când s-au inclus țări care nu îndeplineau criteriile politice și s-au exclus țări care nu le îndeplineau și propun să urmăm linia uh, raportoarei noastre. Mulțumesc! Are acum doamna PAC, raportoarea noastră. Ganz anschließend. Domnule președinte, aș dori uh, să susțin propunerea lui Bernice Latford în ceea ce privește situația în uh, Bosnia. E bine, toată lumea știe că nu toate condițiile au fost îndeplinite, însă acum toate cerințele tehnice, cu excepția pașapartelor biometrice, au fost uh, respectate. Așadar, sunt de acord uh, cu uh, colegii mei. De ce cu Muntenegru și Serbia, care au îndeplinit condițiile, s-a procedat altfel decât cu Bosnia? Și de ce nu apare și Albania pe listă? Nu cred că este corect să procedem astfel. Facem o manevră politică greșită. Cred că ar trebui să insistăm asupra a ceea ce ne propune Bernice Latford. Ar trebui să acceptăm cu toți această propunere. În ceea ce privește Serbia, ei bine, sunt de acord uh, că n-ar trebui să excludem uh, Kosovo, pentru că și Kosovo aparține procesului de la Salonic. Dacă dorim ca în Kosovo să fie pace și să se înregistreze progrese, atunci uh, trebuie să insistăm ca acest stat să, să respecte cerințele și standardele noastre. Cred uh, că trebuie uh, să avem o atitudine corectă și Bernie Latford, uh, în acest sens, cred că a făcut o muncă extraordinară de acest amendament. Trebuie să le susținem. Mulțumim, doamnei Pac. Domnul Tanen are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În numele uh, grupului meu uh, salut uh, aceste inițiative pentru Albania, Serbia și Muntenegro. Ca și raportor al Parlamentului European pentru uh, Muntenegru, um, eu cred că mm, voi reuși să um, îmi fac toată datoria pentru a um, face acest stat să beneficieze de toate aranjamentele noastre. Sunt de acord cu doamna Latford uh, în ceea ce privește Albania și uh, Bosnia și Herțegovina am avut anumite prevederi pentru statele uh, care au intrat în 2004 uh, în uh, care au intrat în 2004 în Uniunea Europeană și am avut întârzieri pentru Bulgaria și România. Procedăm la fel, am impresia, și pentru statele din Balcanii Occidentali, care sunt diferite dacă le privim individual. Cât privește pașapoartele biometrice și uh, punerea în aplicare a acordurilor de readmisie, cât privește lupta împotriva uh, corupției administrative și a terorismului, e bine, toate aceste uh, elemente trebuie luate în considerare în decizia de a înlătura vizele. Și aceste state pur și simplu trebuie felicitate, cele care au reușit să îndeplinească criteriile. Trebuie într-adevăr să recunoaștem suveranitatea acestor state și doamna Lutford are dreptate că aranjamentele actuale, așa cum sunt propuse de comisie, într-adevăr uh, uh, vor uh, da anumite stimulente negative ca și în cazul Transnistriei, care, și cetățenii acestui stat uh, care uh, doresc pașapoarte din Republica Moldova, la fel ucrainienii care doresc pașapoarte din România și așa mai departe. Deci, în ansamblu, susțin propunerea Comisiei și noi vom, uh, o vom vota în consecință. Mulțumesc! Mulțumim domnului Tanoc și acum are cuvântul domnul Weigon. Ich möchte mich schließen äh, zu allen äh, jenen. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să îmi exprim acordul pentru toate intervențiile în sprijinul acestui proces prin care deschidem calea către eliminarea vizelor pentru țările din Balcanii de Vest. Cred că, în principiu, decalajele dintre aceste țări nu ar trebui să fie unele mari. Evident, e vorba de o abordare pragmatică în ceea ce privește politica promovată de comisie. acceptăm, trebuie să se accepte foaia de parcurs așa cum ea este formulată în prezent, în ciuda decalajelor existente. Este important ca liberalizarea vizelor să fie privită dintr-o perspectivă mai amplă. La urma urmei vorbim aici despre libertatea persoanelor, libera circulație, libertatea politică. Domnul Poselt a menționat acest lucru. Aceste libertăți deja existau cu 20-20 și ceva de ani în urmă în fosta Iugoslavie. Și ar fi absurd ca acum să impunem restricții acestor noi state și să uh, folosim unități de măsură diferite de la un stat la altul. Cred că există suficiente măsuri și instrumente stricte în Europa pentru a putea face față noilor fluxuri migratorii care ar putea veni din aceste zone. De exemplu, astăzi, cei doi asistenți ai mei au fost uh, controlați cu foarte mare grijă de autoritățile belgiene pentru a vedea dacă au locuit aici în perfectă legalitate timp de câțiva ani și așa mai departe și mi se pare de neacceptat și asta am vrut să și menționez aici. Cred, cum spuneam, că sunt suficiente măsuri care există deja și care pot fi utilizate pentru a gestiona fluxurile din uh, Balcanii de Vest, posibilele fluxuri. Și pentru a ne asigura că aceste persoane au un statut legal. Însă, nu cred că ar trebui să amestecăm aici uh, aceste lucruri legate de liberalizarea vizelor cu chestiunea legată de recunoașterea Kosovoului. N-ar trebui să le privim uh, ca făcând parte din același pachet. Sunt două chestiuni diferite. Și cred că este ar fi o idee bună pentru noi în Parlamentul European să ne asigurăm că există condițiile cadru adecvate în Kosovo pentru a promova o coexistență pașnică între oamenii care locuiesc acolo și pentru a ne asigura și că relațiile cu vecinii vor intra în normalitate. În ceea ce privește Bosnia-Herzegovina, Sunt de acord cu colegii mei care au vorbit despre posibilitatea turismului pentru pașaport. E un fenomen destul de periculos care s-ar putea produce și nu trebuie să îi permitem să se generalizeze, mai ales în aceste țări unde În trecut lucrurile au fost uh, atât de grave, de dificile. Au fost uh, cazuri de alegeri din Croația unde alegătorii din Bosnia puteau influența votul privind membrii Parlamentului sau președ... privind președintele țării. Și Uh, aceste lucruri acum tind să fie trecute sub tăcere, dar ele reprezintă probleme reale și uh, dacă nu suntem atenți pot deveni o problemă la nivelul întregii Europei, dacă permitem răspândirea acestei practici. Ca să rezum, cred că, într-adevăr, Comisia este pe calea cea bună. Sunt pentru această liberalizare a vizelor, însă Trebuie să analizăm totul în detaliu și cred că în cadrul comisiei noastre și la LIBE avem niște raportori foarte buni. Mulțumim domnului Vaigle și acum uh, dăm cuvântul colegiului Kovacek și aș vrea să îl rog pe domnia sa și pe ceilalți colegi să fie mai conciși, fiindcă am uh, o listă destul de lungă de persoane care doresc să intervină și trebuie să respectăm și ora limită. Sedatău. Аз приветствам и подкрепям предложението на госпожа Лутфорд. Mulțumesc. Susțin propunerea doamnei Latford. Suntem cu toții de acord cu faptul că cetățenii din țările Balcanilor Occidentali trebuie să poată comunica cu noi. Eu vin dintr-o țară care a traversat o situație similară. Când uh, Bulgaria a început negocierile de aderare, figuram pe lista neagră și am făcut foarte multe eforturi pentru a ne asigura partenerii de capacitatea noastră de a îndeplini condițiile. Și uh, sperăm că uh, și țările din Balcanii Occidentali vor merge pe aceeași cale. Aș vrea să fac uh, o observație în ceea ce privește uh, fosta Republica Iugoslavă a Macedoniei. Există și alte probleme, nu doar aderarea sau regimul vizelor. Cred că dacă guvernul macedonean dă dovadă de o mai mare voință politică, va putea rezolva toate aceste probleme fără ca țara să fie destabilizată. Noi susținem propunerea Comisiei în ceea ce privește regimul vizelor și susțin cele spuse până acum. Vă mulțumesc. Alla parola l'onorevole Cacin, scuzate. Domnul Cacin. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să o felicit pe doamna Latfold pentru munca efectuată. Cred că este o realizare, mai ales uh, dacă ținem cont de dezbaterile precedente din cadrul Comisiei uh, pentru Afaceri Externe. Practic, uh, încercăm să armonizăm eforturile făcute de instituțiile europene și pentru prima dată mm, suntem cei care Uh, impulsionează uh, procesele. Cea mai uh, importantă contribuție în această propunere este, citez, evaluarea Comisiei se va face lunar și va fi comunicată Parlamentului European, Consiliului și țărilor respective. Avem nevoie tocmai de o astfel de măsură. În ceea ce privește discriminarea, dați-mi voie să fiu direct. Bosnia-Herzegovina uh, și uh, Albania sunt discriminate față de Serbia și Muntenegru. Este vorba despre țări care nu și-au îndeplinit uh, promisiunile, nu, și-au, nu îndeplineau condițiile, însă au promis să o facă și au fost incluse. De aceea, Bosnia-Herzegovina și Albania trebuie să fie uh, incluse în pachet și mergem în această direcție. Cred că dezbaterile lunare din Comisia AFET și uh, din alte comisii vor contribui la abordarea mai serioasă din partea organismelor guvernamentale din Albania și din Bosnia-Herzegovina. Vreau să vă amintesc că anul viitor se vor împlini 15 ani de la izbucnirea războiului din Bosnia. 15 ani de la acordurile de la Dayton, 15 ani de la Constituția de la Dayton. Noi am impus această Constituție în Bosnia și este unul dintre motivele pentru care nu își poate îndeplini toate obligațiile. Avem așadar răspunderea să sprijinim Bosnia. Avem obligația să dăm Bosniei șansa să își demonstreze uh, capacitățile. M-am întors uh, ieri din Bosnia și uh, climatul de acolo nu este foarte bun, însă cred că dacă adoptăm aceste amendamente, vom uh, contribui la îmbunătățirea atmosferei politice în Bosnia și în întreaga regiune și aceasta este obligația noastră. Pe de altă parte, nu putem ignora Kosovoul. După cum s-a spus aici, Singura soluție pe termen lung pentru cetățenii kosovari va fi să obțină cetățenia altor țări. Ceea ce va dezechilibra uh, aceste țări vecine și nu putem risca așa ceva încă o dată. Trebuie pur și simplu să deschidem porțile, trebuie să le oferim o șansă, trebuie să fim inventivi și curajoși, pentru că altfel instituțiile europene s-ar putea din nou confrunta cu situația de acum câțiva ani. Cred că avem nevoie de o discriminare pozitivă. Trebuie să motivăm aceste țări, să punem presiuni din punct de vedere politic și să facem imposibilul să devină posibil, în așa fel încât uh, aceste țări să îndeplinească condițiile mult mai repede decât s-ar aștepta Comisia. O felicit pe doamna Latford și vreau să spun că sunt mândru de drumul parcurs de Parlamentul European și de Comisia AFET, de rolul pe care Parlamentul îl uh, are în sprijinirea acestor țări pentru a se crea condiții, oportunități pentru toată lumea, inclusiv pentru instituțiile europene. Cred că afetul trebuie să dea dovadă de responsabilitate și de maturitate. Trebuie să ne amintim ce s-a întâmplat acum 15 ani în Balcanii Occident Occidentali și trebuie să evităm repetarea unei astfel de situații. Mulțumesc, domnule Cacin. Domnul Cora, doamna Corața Bild are cuvântul. Mulțumesc. Aș vrea să vă mulțumesc pentru că m-ați primit în această comisie în calitate raportor fictiv din partea PP-ului cu privire la chestiunea vizelor. Sunt uh, recunoscătoare uh, Sarei pentru cooperarea foarte bună de care am beneficiat este foarte important să accelerăm procesul de liberalizare a vizelor pentru toate țările din uh, regiune, țări care trebuie să aibă o perspectivă europeană, trebuie să găsim uh, o modalitate de a include și Kosovo-ul și, de asemenea, după cum scrie și Sara trebuie să impulsionăm o implementare cât mai rapidă a acestor decizii. Uh, trebuie să spun că am asistat la asediul de la Sarajevo și am mulți prieteni acolo, am lucrat acolo. Discutăm despre o generație întreagă de tineri care trăiesc într-o închisoare Sigur că autoritățile din uh, Bosnia, din Albania, au răspunderea de a îndeplini condițiile. Și, și nu cred că trebuie să facem rabat de la condiții. Știm că aceste țări nu vor uh, reuși să îndeplinească condițiile la 1 ianuarie. Și atunci, de ce să includem toate aceste țări pe aceeași listă, spunând într-o notă de subsol că țările acestea nu vor uh, beneficia de derogare? Cred că trebuie să fim uh, realiști, să continuăm să punem condiții autorităților bosniace, să ținem cont de aspectul politic și trebuie să amintesc tuturor că vorbim despre vize. Acesta este obiectivul nostru. Trebuie să spunem autorităților că trebuie să-și facă temele, pentru că le-a rămas foarte puțin de făcut. Haideți să îi sprijinim, Haideți să le explicăm că suntem de partea poporului bosniac, conlucrăm cu autoritățile bosnia bosniace pentru ca ele să îndeplinească condițiile. Haideți să nu ne ascundem după deget. Cred că uh, ar trebui să insistăm pentru ca aceste țări să îndeplinească condițiile, pentru ca și Parlamentul European să nu-și piardă credibilitatea. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă Corața are cuvântul domnul Kirilov și prim vicepreședintele preia din acest moment președinția acestei comisii. Eu unul vă spun la revedere. Mulțumesc, domnule președinte. După părerea mea, cred că am ajuns la un echilibru uh, al diferitelor opinii exprimate aici în această comisie. Sunt de acord cu prietenul meu, domnul Cacin, uh, când afirma că AFET trebuie să găsească un echilibru când vine vorba de luarea acestei decizii. Cred că nu uh, au existat foarte multe probleme în cadrul acestei comisii, din moment ce uh, data trecută un coleg uh, vorbea despre îndeplinirea acestor criterii atât în Bosnia cât și în Albania la anul. Cât privește întreaga uh, noastră poziție, cred că ne apropiem uh, de uh, o poziție dezirabilă vis-a-vis de aceste state, luând în considerare toate principiile care pot să stimuleze și alte state pentru a îndeplini aceste criterii. Cât privește Kosovo, aș avea două comentarii vis-a-vis de contribuția colegului nostru, domnul Posel. Haideți să nu amestecăm uh, recunoașterea statului cu problema vizelor. Opinia mea este că um, recunoașterea poate a fost puțin prematură, însă în ceea ce privește kosovarii ar trebui să le dăm o șansă pentru viitor. Dincolo de toate celelalte uh, opinii, cred că ar trebui să activăm pe această direcție, pentru a da o anumită perspectivă uh, cetățenilor din Kosovo. Cel de-al doilea comentariu vis-a-vis -vis de intervenția colegului nostru este că dânsul s-a referit la anumite probleme serioase uh, din Macedonia, probleme care au fost uh, aplicate și în momentul în care aceștia doreau cetățenie bulgară. În Bulgaria există 100.000 de solicitări pentru vize, însă vizele nu au fost primite foarte ușor. Vizele s-au dat doar celor care au putut să-și dovedească cetățenia bulgară. Și vă aduc aminte că aceasta a fost și poziția Germaniei uh, în trecut. Nu au fost uh, probleme uh, nici cu România când cetățeni români au cerut cetățenie germană. De ce discutăm aceste uh, chestiuni vis-a-vis -vis de uh, Macedonia? Pentru că constituirea unei națiuni nu trebuie amestecată cu naționalismul. La Strasburg, uh, săptămâna trecută, am avut un exemplu de violare a drepturilor omului, când o femeie cu un copil mic pur și simplu a fost aruncată în închisoare pentru că nu avea drept de ședere într-un anumit stat. Deci, cetățenii germani nu sunt tratați ca și cei din Macedonia, așadar haideți să separăm aceste două chestiuni. Mulțumesc! Dau acum cuvântul uh, uh colegului uh, nostru, uh, Cuca. Mulțumim foarte mult! Cred că în această discuție putem să ne punem cu toții de acord asupra faptului că această chestiune a vizelor pentru cetățenii din uh, Macedonia și Bosnia um, este o chestiune foarte importantă. Situația trebuie să se schimbe și e necesar să facem anumiți pași pentru asta. Trebuie să ne gândim la cetățenii acestor uh, state și să le demonstrăm că avem o atitudine uh, foarte serioasă vis-a-vis -vis de ei trebuie să luăm măsuri pentru ca perspectiva europeană să li se pară atractivă. Aceste chestiuni însă, într-adevăr, sunt delicate. Unii dintre noi cred că există aici o problemă de discriminare și că ar trebui să așteptăm. Evident, nu putem fi de acord cu această opțiune, nu trebuie să ne întârziem deliberările pentru că trebuie să luăm o decizie cât se poate de repede. Aș dori să spun că proiectul lui Bernice Latford este unul bun, textul este unul realist, foarte bine echilibrat și uh, n-a pierdut din vedere pe nimeni din această regiune. Cred că este practic uh, lucrul cel mai realist pe care l-am putea uh, întreprinde. Nu cred că trebuie să prelungim discuțiile dacă toată lumea este de acord cu acest fapt. N-ar trebui să existe consecințe negative pentru uh, cetățenii din Balcanii de Vest, uh, așadar uh, susțin pe colega noastră raportoare. Dau acum colegul, uh, colegului Colin Listen. Vă rog să fiți uh, uh subcintă pentru că nu mai avem timp. Um, mulțumesc. Aș dori să răspund celor care s-au pronunțat pentru propunerea comisiei așa cum este ea formulată. Majoritatea spun că propunerea doamnei Latford se referă la eliminarea vizelor pentru toate statele din Balcani într-o singură rundă, dar nu este așa. E o propunere foarte echilibrată. Există un stat care îndeplinește cerințele și patru care nu. Propunerea Comisiei uh, împarte în mod arbitrar statele în grupuri de câte două. Propunerea doamnei Latford corectează lucrurile și abordează toate cele patru state care nu îndeplinesc încă cerințele uh, din aceeași perspectivă și spune că vor obține eliminarea vizelor odată ce fac acest lucru și așa este și corect. De aceea aș vrea să sprijin acest punct de vedere și aș vrea să mă pronunț pentru cerința doamnei Latford de a avea o evaluare lunară cu privire la poziția uh, statelor către îndeplinirea tuturor cerințelor. Cred că aceasta ar fi o abordare integrată pentru întreaga regiune a Balcanilor de care avem nevoie. Colegii Mulțumesc, dragi colegi. Acum discuția se încheie și dau cuvântul reprezentantului Comisiei. Euh, bonjour. Euh, de la part de la Commission, euh, je peux... Bună ziua! Din partea Comisiei vreau să menționez că ne bucurăm de sprijinul de care uh, dați dovadă dumneavoastră în cadrul Comisiei față de acest subiect și ne bucurăm de interesul stârnit de această propunere a Comisiei. Acum câteva zile am avut posibilitatea de a asculta prezentarea vicepreședintelui Baro a principalelor aspecte și abordării comisiei avute în vedere atunci când am definit această propunere în luna iulie. Mă refer la propunerea referitoare la Balcanii de Vest. Am să încerc să am o intervenție scurtă și să reamintesc în linii mari care este perspectiva noastră și să răspund punctual la întrebările care au fost puse de membrii acestei comisii. Întâi de toate, la nivelul comisiei, în contextul politicii comune a vizelor, această propunere subliniază importanța politică pe care o alocăm Barcanilor de vest. Este prima propunere care a fost făcută în cadrul politicii comune de vize pentru toate țările dintr-o anumită regiune. Având în vedere că vorbim despre o politică comună, este pentru prima dată când Comisia face o propunere extrem de politică și în aceeași timp tehnică în ceea ce privește detaliile propunerii. Propunerea, ușor de citit, transmite un mesaj politic puternic pentru a sublinia interesul acordat țărilor din această regiune. În acest context, a fost elaborat un proces clar. Prima etapă acestui proces uh, se concretizează în această propunere a Comisiei pentru eliminarea obligației de a deține viză pentru trei state din regiune, cu angajamentul de a finaliza acest proces cât mai repede. Vicepreședintele Baro a fost foarte clar în ceea ce privește angajamentul oficial al Comisiei de a merge mai departe și de a propune anul următor un alt element pentru finalizarea, pentru completarea acestei abordări regionale. Dați-mi voie să vă reamintesc care este metodologia pe care am utilizat-o pentru această chestiune a liberalizării vizelor pentru țările din Balcanii de Vest. Cadrul politic este unul destul de clar. Avem concluziile de la Salonic în care se confirmă această abordare regională pentru chestiunea eliminării vizelor și care enumeră sau leagă elime, elib, liberalizarea vizelor de derularea unor reforme în această regiune legate de libertate, securitate și gestionarea fluxurilor migratorii. Abordarea pe care am ales-o este una graduală. Am elaborat și am pus în aplicare acorduri de readmisie și de facilitare a vizelor pentru cinci state din regiune în 2007 aceste acorduri urmăreau stabilirea unei abordări echilibrate care să permită gestionarea riscurilor uh, migratorii. Riscul migrat, fluxurilor migratorii este un criteriu foarte important în politica noastră de vize. Apoi, pentru a da un răspuns concret nevoilor și cerințelor politice legate de chestiunea liberalizării vizelor, pe care toată lumea le uh, cunoaște și le acceptă în cadrul Comisiei, deci, pentru a face acest lucru, ne-am implicat într-un dialog structural, am stabilit o foaie de parcurs foarte detaliată. N-am să vă dau aici detaliile acestor acțiuni, sunt foarte tehnice, e adevărat, dar nu se scapă în, din vedere obiectivul final, care este unul de natură politică. Procesul a fost bine structurat, și a fost același pentru toate statele din regiune pentru a putea evalua progresul înregistrat în aceste state, care diferă de la o, o țară la alta. Obiectivul major al acestui proces este accelerarea reformelor în toate domeniile cheie ale politicii în domeniul securității, al spațiului de libertate, justiție și securitate și este un proces pe care l-am urmărit îndeaproape. Procesul a fost lansat în ianuarie 2008 și timp de un an și jumătate am urmărit, am monitorizat toate reformele care au fost duse la îndeplinire de țările din regiune, reforme validate de rapoarte stabilite de noi. Rapoartele se bazează nu doar pe uh, informații teoretice pe hârtie, ci uh, includ și concluziile unor misiuni la care au participat uh, experții statelor membre. E vorba de misiuni de evaluare, în cadrul cărora am evaluat, am verificat punerea în aplicare a reformelor pe teren. Toată lumea cred că înțelege că acest exercițiu este unul uh, complicat și care are nevoie de continuitate și seriozitate. Cum am stabilit lista comisiei? Ne-am gând... S-a spus aici că a fost o alegere arbitrară când am propus cele trei țări. După părerea mea, Comisia a elaborat niște rapoarte foarte detaliate, a evaluat rapo- a progresele înregistrate de statele din regiune, evaluarea făcută de comisie a fost susținută de toate statele membre în cadrul Consiliului și de statele din regiune. Pentru Comisia Libe, eh, propunerea noastră confirmă faptul că toate criteriile care au fost uh, incluse în foaia de parcurs au fost uh, uh, îndeplinite. Pentru Serbia și Muntenegru nu am făcut o alegere arbitrară. Am spus că există o dinamicitate, o sinergie în această țară și propunerile noastre, atunci când au fost ele elaborate, au fost puse în aplicare doar trebuiau să fie uh, adoptate anumite măsuri care existau în format teoretic pe hârtie și am primit rapoartele de la aceste două țări, rapoarte pe hârtie care confirmă punerea în aplicare a reformelor și la jumătatea lunii octombrie preconizăm că vom putea derula niște misiuni uh, pe teren pentru a confirma punerea în aplicare efectivă a tuturor criteriilor definite în foaia de parcurs. Acesta este contextul în care am considerat că Albania și Bosnia au înregistrat mari progrese în cadrul discuțiilor pe care le-am avut cu privire la liberalizarea vizelor, dar că pentru cele patru blocuri de criterii stabilite în foaie de parcurs, încă mai rămâneau acțiuni precise de întreprins, după care, desigur, trebuie să verificăm punerea lor în aplicare concretă pentru a putea uh, declara că toate criteriile au fost îndeplinite. Evident, putem lua o decizie politică și să spunem că ce s-a îndeplinit, ce s-a făcut până acum este uh, suficient. Chiar dacă există criterii detaliate, putem să le trecem cu vederea și să luăm o decizie politică. Dar trebuie să avem în vedere impactul unei astfel de uh, hotărâri, de decizii politice pentru viitorul nostru în regiune și Comisia este gata să uh, lucreze foarte serios cu dumneavoastră, cu statele din regiune, pentru uh, aceste probleme legate de liberalizarea vizelor care sunt condițiile, uh, dacă trebuie îndeplinite sau nu, cum îi scutim de obligația de a deține viză. Cum am spus, am definit criterii care știm sigur că duc la rezultate rapide, uh, am uh, accelerat ritmul reformelor și experiența din Balcanii de Vest dovedesc că acest lucru este eficient. Sigur, rămâne noi să stabilim dacă dorim să facem o evaluare cu adevărat detaliată, păstrând, desigur, uh, perspectiva obiectivului politic. Propunerea comisiei, după părerea mea, ilustrează această abordare echilibrată și confirmă voința politică de a merge mai departe și de a finaliza acest proces cu o nouă propunere, odată ce criteriile definite vor fi fost îndeplinite de toate statele din regiune. Dați-mi voie de asemenea să fac un comentariu. Am citit cu mare interes uh, raportul poartele Parlamentului care confirmă importanța acestui dosar și încă o dată vreau să spun că suntem uh, bucuroși de sprijinul politic pe care Parlamentul ni-l oferă în cadrul uh, acestui dosar. Aș vrea însă să vă reamintesc că deja avem uh, experiență în ceea ce privește um, aceste defalcări. Mă refer, de exemplu, la experiența cu România în 2001. În contextul acestei experiențe, uh, la data respectivă a existat un raport al Comisiei mai puțin detaliat decât acum și acest raport nu a fost publicat. Dar, pe baza acestui raport, Consiliul însuși a hotărât la data respectivă să elimine acest asterix și uh, necesitatea cetățenilor sau resortisanților români de a avea vize. Raportul Parlamentului pentru această propunere pare să nu mai aibă în vedere aceeași abordare juridică. Și acum foarte pe scurt să răspund la câteva dintre întrebările punctuale puse de colegii deputați. În ceea ce privește controlul frontier, la frontierele între Serbia și Kosovo. Acest aspect a fost menționat în propunerea Comisiei Desigur, Comisia intenționează să deruleze misiuni pe teren și să verifice punerea în aplicare a aranjamentelor de lucru semnate între EULEX și autoritățile sârbe. Deci vom avea o misiune la jumătatea lunii octombrie, o misiune la fața locului care va verifica în detaliu prezența același nivel de control și siguranță pentru orice trecere a frontierei și ne vom asigura că se respectă standardele internaționale. Standardele sunt deci aceleași, cerințele de securitate sunt aceleași și abordarea este una comună. În ceea ce privește întrebarea privind microstatele și acordurile de eliminare a vizelor în cadrul LIBE. Este un context diferit. De ce? Pentru că deja în 2006 Comisia a stabilit că aceste microstate îndeplinesc criteriile pentru a fi trecute pe lista pozitivă. Însă, având în vedere legăturile juridice pe care le avem cu aceste state și pentru a garanta o reciprocitate completă de 100% față de cetățenii noștri și pentru toți cetățenii europeni, am considerat extrem de utilă existența unor acorduri comunitare de uh, eliminare a vizelor între comunitate și țările terțe în cauză. Contextul uh, țărilor balcanice este însă diferit. Aici considerăm că procesul general, și aici mă refer la țări pentru care au existat confirmări pentru viitor la nivel politic și încă de mai multe ori. Deci, pentru aceste țări, în acest context, Comisia consideră că nu va fi nevoie să avem acest gen de acorduri după publicarea și punerea efectivă în aplicare a acestei propuneri. Contextul deci este diferit, legăturile pe care le avem cu statele din Balcan și procesul de aderare pe care l-am lansat, perspectiva europeană pe care o au aceste țări, uh, duc la necesitatea de a gestiona această chestiune a eliminării vizelor în mod diferit față de abordarea pe care o avem cu microstatele menționate. Și ultima remarcă pe care o am de făcut se referă la comentariul făcut de mai mulți membri ai acestei comisii cu privire la pașaportizarea sau turismul pentru pașapoarte. Într-adevăr, e o problemă care ne-a preocupat foarte mult atunci când am uh, elaborat foaia de parcurs și când am inițiat acest întreg proces. Am obținut din partea țărilor în cauză garanții și informații precise uh, privind timpul necesar pentru obținerea unui pașaport a unei cetățenii. Am analizat datele statistice din partea a trei țări, uh, pentru care am propus uh, eliminarea vizelor. Există rapoarte foarte detaliate pe acest subiect pe care le-am uh, primit pentru a vedea cât durează de la formularea unei cereri de naturalizare și până la finalizarea acesteia și primirea deciziei finale cu privire la dobândirea cetățeniei și apoi solicitarea emiterii unui nou pașaport. Și cred că dacă, așa cum a spus vicepreședintele Baro, se ajunge la finalizarea procesului în 2010 cu o nouă propunere, odată ce toate criteriile au fost îndeplinite de toate țările din regiune, deci odată ce ajungem aici, cred că riscul de a ne confrunta cu această gen de activitate va fi unul foarte limitat. Mulțumesc și acum dau cuvântul doamnei raportor pentru concluzii. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Voi încerca să fiu uh, concisă. Mulțumesc tuturor vorbitorilor care, în marea lor majoritate, au uh, susținut avizul meu în linii mari, care după cum spuneam, merge în aceeași direcție ca și raportul din Comisia Libe. Cred că ceea ce propun aceste două comisii este o abordare echilibrată. Abordarea echilibrată la care s-a referit și reprezentanta comisiei. Includem toate cinci țările în același regulament. Deci, practic, nu depindem de o nouă propunere anul viitor. Spunem, uh, fără îndoia, că uh, ne dorim ca aceste țări să îndeplinească condițiile. Este o abordare tehnică pentru că solicităm o evaluare în privința îndeplinirii criteriilor și menținem această solicitare. Îmi pare rău că domnul Tenac a părăsit țara pentru că sunt în totalitate în dezacord cu domnia sa în privința acestui punct. Spunea liderii trebuie să fie răsplătiți și nu trebuie să fie uh, ținuți uh, uh în, uh, înapoi de către cei rămași în urmă. Sunt de acord cu faptul că uh, țările acestea trebuie să beneficieze liberalizarea vizelor după ce au îndeplinit condițiile. Acest aviz și raportul din Comisia Libe transmite acest mesaj uh, politic și menține condițiile tehnice. Nu subminează niciun fel uh, foaia de drum. Responsabilitatea și uh, competența rămân în, uh, în curtea comisiei. Nu adoptăm aceeași poziție ca în, în cazul României în 2001. Spunem că cele două țări se vor califica după evaluarea comisiei, deci nu subminăm în niciun fel competențele comisiei. Și, domnule președinte, trebuie să spun că nu sunt de acord cu dumneavoastră atunci când spuneți că am propus abandonarea de către Parlamentul European a prerogativelor sale. Spunem că suntem de acord cu obiectivul general al Comisiei și restructurăm Uh, propunerea pentru ca aceasta să fie inteligibilă și pentru ca să nu avem două propuneri. Sper că mi-am clarificat punctul de vedere. Uh, sunt uh, de acord cu observațiile făcute de domnul Posselt, în special când vorbea despre necesitatea de a defini securitatea din punct de vedere strategic Nimeni nu este mai uh, preocupat decât mine de uh, necesitatea asigurării siguranței. Aceste țări au traversat însă un proces uh, strict care nu s-a limitat la verificarea documentelor de călătorie și, într-adevăr, trebuie să ținem cont de obiectivul strategic de asigurarea securității. Dar importăm insecuritate dacă aceste țări sunt instabile. Respect, de asemenea, părerile minoritare din această comisie în ceea ce privește Kosovoul. Nu vreau să suminez poziția țărilor care nu au recunoscut uh, statul Kosovo. Însă această poziție juridică trebuie să fie combinată cu pragmatism în ceea ce privește situația Kosovoului. Există o diferență de uh, formulare între uh, avizul meu și raportul uh, din LIBE, poate pentru că nu uh, formularea mea nu a fost inclusă în uh, inclusă ca atare, însă, în orice caz, linia celor două documente este aceeași. Sunt de asemenea de acord cu colegul nostru care a subliniat că tot ceea ce propunem aici este de a le trata pe toate cele patru țări în același mod. Pentru că Problema cu propunerea comisiei este că nu se includeau toate țările. Dacă s-ar fi inclus toate, ar fi fost greu să includem și ultimele două țări, însă de la bun început a fost o propunere pe două niveluri și este, deci, logic să uh, facem o propunere pe trei niveluri. Fac deci o propunere care întrunește uh, adeziunea majorității membrilor și sper că cei care consideră că se subminează criteriile vor înțelege că nu așa stau lucrurile. Este o propunere care spune în continuare că nu se poate vorbi despre liberalizarea vizelor fără îndeplinirea condițiilor pentru a asigura siguranța noastră și uh, bunăstarea țărilor respective. Vă mulțumesc! La ringrazio per eh, il suo lavoro e per il... Vă mulțumesc pentru activitatea depusă cu așa mult entuziasm și reamintesc colegilor că ultimul termen pentru depunerea amendamentelor este 1 octombrie. Amendamentele vor fi prezentate, trebuie prezentate în limba engleză sau franceză. Ne întoarcem la punctul anterior și vă rog să aveți puțină răbdare, să discutăm modificarea instrumentului de stabilitate pentru a-i da cuvântul doamnei raportor, doamna Brandner, care dorește să reformuleze cererea pentru comisie. Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul din nou și îmi cer scuze că revin la acest uh, subiect. Uh, rog Comisia să aibă răbdarea să rămână cu noi uh, încă câteva momente, deși este târziu, pentru a da acestui subiect atenția de, pe care o merită. E vorba despre uh, urmarea unei decizii a Curții Europene de Justiție. Ne-am decis să uh, extindem uh, achizițiile la nivel global și doream să creștem până la 10% cheltuielile conform articolului 4.1 dorim să avem uh, și o perspectivă clară asupra acestui obiectiv și să vedem care este rezultatul uh, programelor care au fost finanțate până acum, uh, înainte să extindem noi plafonul. Am primit niște informații și în ceea ce privește lupta antiterorism. Vă mulțumesc pentru ceea ce s-a realizat deja conform acestei linii bugetare. Aș dori să vă spun că uh, salutăm uh, o mai bună raportare către Parlamentul European și vă mulțumim pentru primii pași pe care am văzut în această dimineață. Deci mulțumim pentru cooperarea din acest punct de vedere. Aș dori să mă refer și la parteneriatele pentru pace și aș dori să văd cum aveți uh, de gând să procedați în cadrul acestor parteneriate. Pentru că bănuiesc că au existat conferințe, seminarii, ateliere de lucru, însă trebuie să facem un pas înainte în acest sens. Și în cel din urmă am vorbit despre problema finanțării care a uh, trecut uh, către un instrument uh, pentru cumpărarea de alimente și ne-am dat seama că acest subiect va fi, de fapt, dezbătut în Comisia pentru Buget. Mulțumesc! Doamna Ruiz Calavera are cuvântul. Mulțumesc. Mai întâi dați-mi voie să mulțumesc uh, doamnei uh, Bratner și uh, Comisiei AFET în general, pentru că ne-au alocat un sprijin extraordinar atunci când am implementat instrumentul de stabilitate în ultimii trei ani. E un instrument care necesită o analiză pozitivă, analiză făcută de uh, raportor. Vis-a-vis, uh, era vorba de analiza a propunerii pe care a înaintat-o Comisia Parlamentului și uh, Consiliului. Noi uh, apreciem sprijinul dat de Parlament uh, vis-a-vis de extinderea domeniului de aplicare pentru a uh, acoperi și armele uh, mici și uh, vreau să ne implicăm și în alte uh, discuții de clarificare, uh, clarificări care ar putea fi necesare acestei comisii vis-a-vis -vis de strategii și de rezultatul programelor pe care, de care ne ocupăm conform articolului 4.1. Dorim să înțelegem mai bine nevoile dumneavoastră și considerăm uh, că mm, o creștere a alocărilor de la 7 la 10% reprezintă un uh, punct uh, important. Există un articol care abordează aceste chestiuni vis-a-vis -vis de infrastructurile critice, vis-a-vis -vis de sănătatea publică, vis-a-vis -vis de siguranța indivizilor și cred că pentru beneficiul cetățenilor noștri e nevoie de fonduri uh, consistente pentru a dezvolta strategiile noastre și pentru a finanța proiecte ambițioase. Riscul uh, pe care îl presupun epidemiile, să zicem, la nivel uh, regional, riscurile uh, infrastructurii critice pentru furnizarea de energie pentru cetățenii noștri sau lupta împotriva infracționalității sunt aspecte care trebuie uh, tratate uh, prin intermediul acestor uh, instrumente. Trebuie să oferim niște răspunsuri în fața acestor amenințări. Și cu siguranță vom uh, consolida orice dialog și cooperare cu AFET pentru a vă putea furniza cât se poate de multe informații în legătură cu modul în care implementăm programele noastre. Comisia a făcut un efort în acesta în raportul anual asupra implementării uh, AFS. Am venit cu o anexă unde există un proiect uh, individual descris, Fishes, și acolo se uh, explică ca, care sunt uh, problemele cu care ne confruntăm uh, atunci când luptăm cu uh, criza. În ceea ce privește parteneriatele pentru pace, e bine, noi am uh, observat că există dificultăți atunci când vine vorba de capacitatea noastră de a implementa aceste uh, programe, dar și când vine vorba de capacitatea noastră de a uh, ne implica alături de societate în acțiuni mai bine structurate. Noi trebuie să ne îmbunătățim uh, dialogul cu societatea civilă, și pentru aceasta în comisie acum se elaborează un studiu împreună cu cei care cunosc structura internă a comisiei pentru a implementa articolul 4.3 pentru a construi aceste parteneriate, trebuie să uh, vedem care sunt constrângerile financiare mai întâi. Și tocmai am primit un raport uh, care face anumite recomandări. Uh, cu siguranță raportorii vor primi acest raport. Vom organiza întâlniri cu societatea civilă și vă vom informa în legătură cu aceste parteneriate pentru pace. Nu în cele din urmă, uh, apreciem implicarea Comisia AFET uh, vis-a-vis de această linie bugetară și apreciem și intenția de a ridica aceste probleme în cadrul Comisiei pentru Buget, pentru a atrage atenția asupra acestor chestiuni. Nu vreau să mai prelungesc discuția pentru că înțeleg că avem constrângeri de timp, însă sunt la dispoziția dumneavoastră dacă aveți nevoie de informații uh, suplimentare. Din perspectiva Comisiei, um, oricum um, mă gândesc că împreună cu colegii uh, din Consiliu vom ajunge la un punct de înțelegere și de acord pentru a putea adopta această propunere cât se poate de repede. Dacă s-ar putea chiar în prima uh, lectură, pentru că instrumentul de stabilitate este foarte important atunci când vine vorba de oferirea unui răspuns uh, cuprinzător la nivel european problemelor legate de pace din lume și din Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumim! Încheiem uh, discuțiile acum și ne revedem după amiază.